Acum începem voturile. Vom încerca să terminăm pentru a lua prânzul cât mai devreme. Urmează votul prin, uh, prin procedura simplificată, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Doamna Matera. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Have you all voted? Ați votat cu toții? vote is Mai așteptăm ca unii colegi să ia loc. Votul a fost închis acum. Um, that is adopted. Se adoptă. Un alt raport al doamnei Matera, mobilizarea fondurilor pentru de Ajustare la Globalizare, din Irlanda, construcție 71. Supun la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct este tot al doamnei Matera, mobilizarea fondurilor pentru ajustare la globalizare, Construction 43 din Irlanda. Supun la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ultimul, al doamnei Matera, mobilizarea fondurilor European de Ajustare la Globalizare, cererea EGF 2011-01 Austria. Supun la vot, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am uh, sărit peste un raport. About Hellas. Am uitat Grecia. Hellas. Deci supun la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, se adoptă și această cerere. Mulțumiri doamnei Matera. Și Grecia sper să vă ajute această cerere. Urmează raportul domnului Cacmarec, lucrările adunării parlamentare paritare a CPU în 2010. Supun la vot raportul. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la raportul doamnei Paliadeli, Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote. S-a închis votul. Respins. Poziția Consiliului se adoptă. Felicitări doamnei Paliadeli. Acum raportul doamnei Serachiani privind spațiul feroviar unic european.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 Abțineri. Se adoptă. 44. Văd că apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. 51. S-a închis votul. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm amendamentul 52. S-a deschis votul. The check is clear. Se închide votul. Se adoptă. 54. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte. Pe, cu apel nominal, cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm. Prima parte la 67, deschidem votul. Închidem votul. O majoritate covârșitoare se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. Trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125. Două părți. Prima pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 126. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, respins. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 134. S-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. O șapte pentru, împotriva, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 151, s-a deschis votul. Se închide votul. Respins cu o majoritate clară. 152. Pentru, împotrivă, abține, respins. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136. Pentru, mă iertați, 136, prima parte cu apel nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Respinsă. Cea a doua parte, deschidem votul. Închidem votul. O respinsă. Deci cea a treia parte devine caducă. Trecem la amendamentul 53. Avem un amend uh, oral din partea domnului Tremoza, căruia îi dăm cuvântul. Domnul Tremosa nu este în sală? Amendment? Yeah. Doesn't go. It does. Yes. Thank you. Sunt raportor din umbră de la Liberal la acest raport și grupul Liberal al dori să facă un amendament oral la ultima propoziție din articolul 6, paragraful 4. Vrem să îmbunătățim textul, adăugând doar patru cuvinte. După capital employed, public funding. And I think that the other... Ceilalți raportori de la marile grupuri sunt Uh, pentru această adăugire. Except from public funding. Aveți obiecții la amendamentul oral? Avem nevoie de 40 de persoane care să se ridice pentru a-și manifesta obiecția. Cred că avem numărul suficient. Deci votăm amendamentul 53, trei părți, cu apel nominal. Prima parte la amendamentul 53, deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă cea a doua parte. S-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Cea a treia parte. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă și cea de-a treia parte. Acum amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150, verificăm dacă doriți 137. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Liberalii au votat împotrivă așa cum trebuia. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. și 162 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O parte corespondentă corespunzătoare la 160 de pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 62. Vom verifica prin vot electronic. Data care corespunde la 62, verificăm. S-a închis verificarea. Respins. Acum, amendamentul 62, partea care corespunde. Deschidem votul pentru a verifica. Închidem votul. Respins. Se adoptă, mă scuzați. E mai rău decât un orar de tren. Acum, amendamentul 162, partea corespunzătoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum partea corespunzătoare din amendamentul 62 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Supun la vot partea corespunzătoare de la amendamentul 62 și 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea corespunzătoare din amendamentele 62 și 162 din nou sunt supuse la vot. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. 141, deschidem votul check is closed. Închide verificarea, se adoptă 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, mă scuzați? Sorry, okay. Forgive me. Iertați-mă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Parcă e un deja vu aici. Partea corespunzătoare din amendamentul 79. Vom verifica. Deschidem votul la partea corespunzătoare din 79. The, the check is closed. S-a închis votul de verificare. O majoritate copleșitoare. I now put the corresponding Partea corespunzătoare amendamentul 79 pentru împotriva abțineri se adoptă. 160 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Pardon, se respinge. 161 pentru împotrivă abțineri se respinge. 163 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm la 163, s-a deschis verificarea. S-a închis verificarea. Se respinge. 164 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum propunerea comisiei astfel modificată este supusă la vot prin vot nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Supun acum la vot proiectul de rezoluție legislativă în întregime. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 526 la 80. Felicitări, doamnă Serachiani. We now come to the Durban resolution. Trecem acum la rezoluția de la Durban. Supun la vot alineatul 3 în 3 părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai este și partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 8, două părți, prin apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua. S-a deschis votul. Deschis closed. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot alineatul 10 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 12, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru împotrivă abțineri, se respinge. Alineatul 16, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, două părți, vot prin apel nominal. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 23. Pentru. Împotrivă. Nu prea ridică lumea mâna. Putem verifica? La 23 verificăm. S-a închis verificarea. Se adoptă. 25, două părți și prin apel nominal. Nu. La prima parte nu. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 35, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Vă rog să verificăm. La 35 s-a deschis votul pentru verificare. La partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. 38 prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se uh, respinge. Alineatul 39 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. 46 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 51, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua. La 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul A, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerentul D, pe două părți, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 1, pe două părți. Îmi cer scuze, considerentul I, dorit să verificăm cea de-a doua parte la considerentul D. Bun, deci verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerentul I, două părți, prima parte, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă, abțineri, să verificăm. Amendamentul 7. Votul este închis. Se respinge. Și acum considerentul P pe două părți. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul Q. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum uh, supun la vot propunerea de rezoluție astfel amendată. Vot prin uh, apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cu o majoritate covârșitoare. Trecem acum la răspunderea privind finanțarea pentru dezvoltare. Nu există amendamente. Amendamentul, uh, aliniatul 3, două părți, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a treia parte. Nu, sunt doar două părți. Am inventat-o pe ultima. Aliniatul A, pe două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum să pun la vot propunerea de rezoluție în totalitatea sa. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct este raportul domnului Boris privind cinematograful european în era digitală. Dar înainte de a trece la vot, dau cuvântul domnului Boris. Domnule Boris, aveți cuvântul. Mulțumesc, Este vorba despre un festival al cinematografului european, iar acest raport dorește să completeze premiul Lux și, într-o perioadă de criză, este un semnal foarte important pentru cinematografia europeană.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 21. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Unanimitate. 1, 2, 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea de rezoluție în integralitatea sa, vot în apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Felicitări, domnule Boris, fericitări și industriei cinematografice din Europa. Thank you.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 Okay, we're coming to explanations of vote now. Trecem acum la explicațiile de vot. Doamnă... On the... Domnul Silvestri, aveți cuvântul referitor la raportul Kaczmakis.